Mes chers collègues, bonjour. On va... Bună ziua, stimați colegi. Vom începe ședința noastră. Bună ziua și domnule Vin Van de Camp. Bună ziua și interpreților. Veți fi alături de noi astăzi până la orele uh, 19. Dacă nu există obiecții, Sper că uh, putem adopta ordinea de zi. De asemenea, procesul verbal uh, din 19-20 iunie și atunci vom putea trece la primul punct de pe ordinea de zi, bugetul general pentru anul 2018, toate secțiunile și voi da cuvântul uh, pentru început raportoarei noastre. Nu știu dacă este deja prezentă în sală. Da, este prezentă. Uh, după aceea voi da cuvântul și raportorilor din umbră și altor colegi care doresc să se exprime. În încheierea dezbaterii voi începe și voi aștepta și răspunsul Comisiei Europene pentru a cunoaște poziția. Vă amintesc că data limită pentru depunerea amendamentelor este 18 iulie la prânz. Vă trag atenția că avem două tipuri de amendamente. Amendamentele pentru aviz și după aceea amendamentele bugetare pentru această propunere de compromis, pentru propunerile pilot pe care doresc să le, vă rog să le transmite secretariatului. Toate aceste amendamente vor fi după aceea supuse votului în comisia noastră pe 31 uh, august. Deci, uh, rog acum pe raportor să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, pentru că mi-ați acordat cuvântul. Jsem přihlédl k naší minulé debatě s panem Murásem zpravodajem v hlavním výboru pro rozpočet a snažil jsem se... No translation? Czech <laughs> is a little bit complicated. Est-ce que nous avons la traduction? Președinte întreabă dacă există traducere. În principiu ar trebui să existe, deci vă rugăm, stimate domnule raportor, să ne, cereți, ne cerem scuze și să reluați. Spravodajem v hlavním výboru pro. Din păcate, nu primim uh, interpretare din cabina engleză. Nu no nici Telinska. Bun. întreb interpreții dacă pot să ne audă. Se pare că acum microfonul cabinei engleze funcționează, colegii își cer scuze pentru o defecțiune tehnică. Bun. Iată că reiau pentru a treia oară, spune raportorul, sper că de data aceasta să am noroc. În momentul în care mi-am pregătit proiectul de aviz, am uh, încercat să uh, țin seama de concluziile dezbaterii anterioare pe care am avut-o cu uh, domnul Moriusen de la Comisia pentru Bugete și, de asemenea, am încercat să ținem seama de contribuțiile colegilor din comisie. Și ne-am concentrat pe următoarele aspecte principale. Facilitatea de conectare a Europei este un program cheie pentru finanțarea unor proiecte comune în domeniul transporturilor, și de aceea ar trebui să ne îngrijim să existe fondurile necesare, să nu se repete situația de transfer financiar prin EFSI. După aceea, este nevoie de o susținere pentru un anume tip de proiecte care nu vor beneficia de investiții private trebuie să uh, facem apel și la modalitățile de finanțare în comun, uh, public-privat, să nu îi pierdem din vedere pe investitorii privați în sectorul transporturilor. Pe lângă prioritățile noastre se află și susținerea pentru interconexiuni în diversele regiuni din Europa și uh, ne gândim la valoarea adăugată a rețelelor de mare viteză în domeniul transporturilor. De asemenea, uh, am acordat atenție sistemelor în domeniul navigației, dar și proiectelor Galileo, um, și EGNOS, pentru că există uh, niște prevederi în buget, e vorba de 9,6%, Perspectiva financiară în anii trecuți a fost diferită din diverse motive, dar cred că trebuie să fim insistenți în finanțarea proiectelor care aduc o valoare adăugată pe plan european, gândindu-ne la uh, perioada în care proiectele au fost lansate și uh, să ne asigurăm că vor exista fondurile necesare pentru continuarea proiectelor, de asemenea pentru agențiile din acest domeniu. Iar cel de-al cincelea și ultimul punct aflat în atenția mea am analizat documentul Comisiei Europene, propunerile pentru proiecte pilot și sunt convins că vor exista proiecte viitoare care se vor bucura de succes. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes colaborarea cu dumneavoastră pe marginea acestor propuneri. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc domnului raportor. Și dăm cuvântul acum raportorilor din umbră. Domnule Marinescu, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și domnului Toșenovski pentru uh, uh, opinia prezentată. Cred că include foarte multe dintre aspectele pe care Comisia TRAN ar trebui să le susțină în bugetul pe 2018. Uh, Aș vrea să adaug uh, câteva lucruri. În ceea ce privește TNT, rețelele de, de transport, Uh, cred că ar trebui să cerem uh, uh, Comisiei să coordoneze acum, pentru că sper că sunt prezentate planurile din fiecare stat membru, să coordoneze utilizarea banilor din politica de coeziune pentru autostrăzi între statele membre, pentru că trebuie să vedem dacă proiectele dintr-un stat sunt în concordanță cu proiectele din alt stat în ceea ce privește uh, cross-border, în ceea ce privește proiectele de cross-border. Uh, ceea ce nu este adevărat uh, în toate cazurile. La fel, pentru cale ferată și să insistăm la Comisie ca banii din politica de coeziune să fie utilizați pentru rețeaua core, nu pentru rețeaua comprehensive. De asemenea, s-a menționat aici Galileo. Galileo are nevoie de sprijin. Uh, agenția de la Praga are nevoie de sprijin. Galileo intră în, în ultima fază, înainte de a intra în uh, serviciu și uh, agenția de la Praga are nevoie de posturi, a cerut 23, i s-au alocat doar 5. EGNOS trebuie să fie posibil să fie utilizat pe, toată, uh, pe tot teritoriul Uniunii, de aceea cred că trebuie să cerem uh, alocarea de fonduri pentru stațiile din Ucraina și din Nordul Africii pentru a acoperi toate, toate, uh, tot teritoriul Uniunii. De asemenea, ar trebui să cerem Comisiei să ne prezinte care este situația fondurilor alocate de statele membre pentru strategia Dunării, pentru că uh, Uh, trebuie să existe și acolo o coordonare între proiecte astfel încât Dunărea să fie uh, navigabilă pe, tot, pe toată lungimea. Și, bineînțeles, trebuie să urmărim ca facilitatea uh, de conectare a Europei primește banii alocați de la, început, în, de la începutul proiectului, astfel încât toate fondurile preluate de Fondul de Investiții Strategice să fie reintroduse la, conectarea, uh, la facilitatea de conectare a Europei. Mulțumesc! Merci beaucoup, Monsieur Marinescu. La... Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu. Are cuvântul domnul Ertug. Yes, thank you. First of all, I have to apologize. Mulțumesc. În primul rând, trebuie să cer scuze pentru absența raportorului nostru din umbră, doamna Grapini. Deci, prin urmare, am să încerc eu să exprim poziția noastră a socialiștilor. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru elaborarea acestui proiect de aviz în ceea ce privește proiectul de buget pentru 2018. În numele grupului nostru aș dori să subliniez o serie întreagă de priorități care uh, de asemenea, se vor regăsi și în amendamente. În primul rând, trebuie să subliniem faptul că bugetul alocat pe sectoarele transport și turism ar trebui să corespundă contribuțiilor pentru creștere în Uniunea Europeană și, de asemenea, trebuie prioritizată și <clears throat> finanțarea pentru siguranța călătorilor în diferite ramuri de transport. Atunci când este vorba de era digitală, IMM-urile se confruntă cu probleme în acest sector, la ceea ce privește adaptarea la transformarea digitală, de aceea au nevoie de susținere. În plus, proiectele care se leagă de inovare și condus autonom ar trebui de asemenea susținute. Când este vorba de infrastructura de transport, inclusiv infrastructura transfrontalieră, Acestea reprezintă o prioritate fundamentală pentru libera circulație a persoanelor și mărfurilor pe care se bazează piața internă. De aceea este importantă alocarea de fonduri pentru menținerea infrastructurii și îndeplinirea anumitor criterii de calitate pentru a asigura mai multă siguranță și protecția consumatorului. De asemenea, solicităm și finanțarea de proiecte pilot și acțiuni pregătitoare um, promovate de grupul nostru pentru susținerea turismului și uh, uh, condusul autonom. În fine, aș dori să mulțumesc încă o dată cu raportorului nostru și sper că vom avea o bună colaborare pe marginea acestui raport. Domnul Tilicica, vă rog. Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. Bună ziua, dragi colegi, domnilor și domnilor. În primul rând, trebuie să spun, pe lângă mulțumirile adresate raportorului, că pot subscrie aproape în totalitate la acest proiect de aviz. Cred că este un uh, aviz echilibrat. Se trebuie să ținem cont și de faptul că anul 2018 este până la urmă ultimul an complet bugetar din mandatul nostru. De aceea este cu atât mai important să ne concentrăm asupra celor linii bugetare care oferă valoare adăugată la nivel european. Și cred că domnul raportor uh, tocmai acest lucru îl face. Trebuie să avem o cifră stabilă în ceea ce privește CEF, dar și pentru EAS avem nevoie de o majorare de buget și pentru Cezar, transferul pe șine de asemenea. Cred că toate acestea reprezintă aspecte pozitive. Colegii au menționat și Galileo. Și nu vreau să mă repet, dar cred că și aici este nevoie de coerență și prioritizare. Doamnă președinte, mă limitez doar la o singură întrebare, unde mi-aș dori o reacție din partea Comisiei. De ce propunerea de buget pentru Agenția Europeană uh, Um, domeniul căilor ferate a scăzut, uh, de ce nu reflectă nevoile și um, de ce nu reflectă și faptul că cel de-al patrulea pachet feroviar, iată, intră în vigoare. Mă voi uh, opri aici. Îmi cer scuze că nu voi putea participa și la răspuns, dar sunt raportor și uh, pe un alt dosar care se dezbate în momentul de față în Comisia ITRE. Mulțumesc, domnule Tilicica. Domnule Kramer. În mod excepțional, accept um, că plecate acum și nu așteptați răspunsul, dar în mod excepțional doar. Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului raportor, asta numele lui Bas Eckhout, care astăzi nu poate fi prezent, dar care vă mulțumește de asemenea pentru buna colaborare și pentru proiectul de aviz și am avut și noi trei puncte pe care am dorit să le menționăm. Acele secțiuni transfrontaliere care uh, au beneficiat acum de 10 milioane de euro finanțare. Cred că aici uh, este important să insistăm asupra valorii adăugate europene, pentru că statele membre desor preferă să cheltuie acest bani pentru proiecte uh, naționale. În al doilea rând, trenurile de noapte. În Germania au fost eliminate foarte multe trenuri de noapte pentru că s-au uh, majorat prețurile și nu mai e rentabil. Dacă s-ar proceda în același fel și în cazul aviației, ar trebui să închidem aproape 50% din uh, aeroporturile din Europa, pentru că aproape jumătate din aeroporturile din Europa sunt pe deficit. Deci eu cred că ar trebui să fie drepturi egale pentru toată lumea. Comisia Europeană a spus că 10 ani uh, au voie să meargă pe deficit uh, aeroporturile, dar din al 11-lea an trebuie să se închidă. Deci mi-aș dori aceeași reglementare și pentru trenurile de noapte. Și în al treilea rând, combaterea schimbărilor climatice. Aici transportul joacă un rol central pentru că este singurul sector în care emisiile începând din 90 au crescut uh, și nu au scăzut. Vom elabora amendamente în acest sens. În ansamblu, sigur, ne regăsim în acest aviz, dar vom redacta și noi amendamente. Mulțumesc încă o dată în numele lui Bas Ecod. Parol. Îmi cer scuze, ar fi fost rândul dumneavoastră. Vážené kolegyně a kolegové, také já se dovolím poděkovat kolegu Tošenovskému za velmi podnětný opinion ke zprávě. Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc domnului Toșenovski pentru acest foarte bun proiect de aviz în ceea ce privește bugetul general al Uniunii Europene pentru 2018. Avem și noi în vedere câteva amendamente, dar în primul rând aș dori să revin asupra unor teme esențiale. Mă bucur că s-au dus critici vis-a-vis -vis de reducere de la TNT și CEF, de asemenea, reprezintă un instrument extrem de important pentru optimizarea întregii rețele, prin intermediul căreia infrastructura existentă <clears throat> trebuie menținută și îmbunătățită. Este importantă îmbunătățirea tuturor interconectărilor și mă bucur de asemenea că se acordă o mai mare atenție sistemelor Galileo și EGNOS în, din perspectiva siguranței în domeniul aviației, transportului rutier, transportului maritim și pe căile ferate. De asemenea, este importantă finanțarea acestui program. O reducere de 7,6% este foarte regretabilă și ar trebui să încercăm să îmbunătățim lucrurile. Sunt sigură că noua inițiativă pentru căile ferate nu ar trebui să pericliteze alte inițiative pentru dezvoltarea unui transport sigur în Europa. Eu cred că tinerii își doresc să călătorească în Europa, dar cu siguranță nu doresc să devină victimele unor contracte dezavantajoase. PP-ul nu ar trebui să încerce să distribuie lucruri care nu au nicio valoare reală. Asta în detrimentul creșterii. Salut acest proiect de aviz la domnului Toșenovski și majoritatea elementelor amintite vor fi susținute de noi. Kouchinska, mai avant de donner la parole a monsieur... Înainte de a da cuvântul domnului Riche, avem plăcere în comisia noastră să salutăm 17 vizitatori care a fost uh, invitat de către Michael Galer. Vă spun uh, bun venit, stimați studenți, în uh, rândul comisiei noastre pentru transporturi și urmăriți-le cu atenție pentru că vorbim despre viitorul transporturilor care vă interesează și pe voi. Bun venit încă o dată! Alors, on continue par un pilier de cette... On continua eh, dându-i cuvântul domnului Riche. Je remercie. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Tășenovski pentru raportul său cu care sunt de acord așa în linii mari. Cred că a subliniat uh, import, mize importante, mizele investițiilor și echilibrul delicat în gestionarea instrumentelor financiare și a politicilor regionale. Cred că toată lumea și-a exprimat un punct de vedere specific, însă aș vrea să mai amintesc ceva. E vorba de un raport bugetar adresat Comisiei pentru Bugete și, în acest sens, am câteva observații specifice. Prima este că Toată lumea a spus uh, că de statul legat de Galileo și EGNOS, dar acestea nu țin uh, de, uh, din punct de vedere bugetar de comisia noastră. Deci trebuie să vedem dacă discutăm în ansamblu sau ne axăm pe transport. Eu cred că avem lucrurile noastre de apărat vis-a-vis -vis de transporturi. Uh, Politica spațială și politica satelitară au un lucru, au un rol important, dar nu țin de bugetul comisiei noastre. O a doua remarcă uh, adusă discuție și de Pavel Telicca, este că nu există niciun cuvânt legat de agenții și îmi pare rău că e așa, pentru că ține de competența noastră, în primul rând. În al doilea rând, deliberăm foarte des cu privire la reglementări și aplicările acestora cu cei care le aplică, și anume agențiile, și chiar regulat Comisia crește sarcinile agențiilor fără să crească resursele. Ceea ce mă lasă fără cuvinte. Este adevărat că atunci când uh, muncim uh, din plin la cel de-al patrulea pachet uh, feroviar, nu este normal să reducem, să se reducă cheltuielile acestei agenții atunci când noi am crescut cerul creșterea lor. Se poate face aceeași remarcă pentru a, celelalte agenții, inclusiv EASA. Poate că intervențiile Comisiei ar trebui să fie proporționale cu resursele pe care aceasta le are. În ceea ce privește agențiile, așadar, nu sunt de acord, nu sunt de acord uh, cu cea, nici cu uh, lucruri legate de EMSA și, în al treilea rând, îmi place foarte mult proiectul Interrail. Uh, mi se pare o idee extraordinară, mai ales acum uh, când avem și studenți uh, în sală, dar bugetar în niciun caz nu îl susțin. Nu trebuie să dăm uh, ideea că îl susținem. Este un proiect de 3 miliarde de euro și vă reamintesc că acest proiect Interrail este de trei ori mai mult decât uh, se alocă anual pentru toate activitățile de cercetare și dezvoltare în domeniul transporturilor. Bun, putem să avem dorințe, dar uh, acestea pot fi extrem de costisitoare și atunci mă întreb dacă noi ar trebui să susținem această inițiativă. Trebuie să știți că ea va avea un impact asupra bugetului, asupra bugetului general al Uniunii, dar și la nivel mai specific asupra bugetului de transporturi. Să fim rezonabili. Eu personal, deși ador ideea, nu susțin această idee din punct de vedere uh, bugetar. În ceea ce privește cercetarea, cred că ar fi trebuit să uh, vorbim mai exact uh, legat de transporturi. Uh, sunt 6 uh, uh, miliarde alocate în uh, cadrul proiectului 2020 pentru transporturi și aici am vrea să auzim mai multe detalii de la Comisie. Sunt de acord cu ce a spus raportorul, așadar, cu excepția Interrail dar cred că trebuie să revenim uh, la bugetul specific alocat pentru transportul, fiindcă aceasta este mm, comisia de care ne ocupăm aici. Cred așadar că voi veni cu ceva uh, amendamente suplimentare la uh, eforturile domnului Toșenovski. Mulțumesc, domnule Riche. Înainte să dau cuvântul comisiei, la invitația colegei noastre, doresc să urez bun venit reprezentantului transportatorilor rutieri din Federația Națională a Transportatorilor Rutieri. Bine ați venit la comisia noastră, doamnelor și domnilor. Și dumneavoastră aveți un loc aici în sală să vedeți cum se discută toate aceste lucruri Bine ați venit așadar, ne bucurăm să ne fiți alături. Și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Iar noi continuăm discuțiile. Mă întorc către domnul Filip Roberts ca să ascult răspunsurile dumnealui la întrebările adresate de colegi. Da, eu fac parte din unitatea financiară a DG Move și DG Energie și voi începe prin a răspunde pozitiv la avizul prezentat de raportor, care merge în sensul orientărilor pe care Comisia încearcă să le favorizeze. Aș răspunde mai întâi la două, trei uh, mici întrebări Reamintindu-vă mai întâi că cel de-al treilea apel, cea a treia propunere va fi prezentată mâine de comisie în cadrul Comitetului TRAN, deci rezultatele vor fi prezentate mâine și sper ca ele să meargă în sensul indicat de diversi intervenienți. În ceea ce privește agențiile, care sunt într-adevăr un, instrumente și entități extrem de importante și de utile, Comisia, în cadrul exercițiului de pregătire a bugetului, face o analiză atentă a tuturor nevoilor specifice ale fiecarei agenții. Comisia participă la toate consiliile de administrație și la toate comitetele pregătitoare care se organizează și, evident, nu putem răspunde tuturor nevoilor exprimate, dar ne apropiem cât se poate de mult de acestea. Și suntem atenți la uh, utilizarea resurselor interioare, de asemenea. Nevoile identificate pentru anul 2018 sunt nevoi ce par Evident, într-un mediu dificil pentru momentul de față și tot mai dificil, dar par suficiente pentru îndeplinirea sarcinilor ce uh, ne sunt atribuite. Deci, uh, am o impresie mai degrabă pozitivă, deși întotdeauna e nevoie de mai multe resurse, fără îndoială. Câteva cuvinte poate despre proiectele pilot Bugetul are o anexă 4 care prezintă rezultate, însă dacă există întrebări speciale cu privire la anumite dosare, putem încerca să răspundem la ele. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Robert. ne a spus că mâine ne veți prezenta rezultatele. Păi e o mică problemă, fiindcă mâine rezultatele le prezentați doar cu privire la mecanismul de interconectare. Uh, Vis-a-vis -vis de celelalte subiecte evocate, puteți să ne dați rapid o poziție, agențiile și așa mai departe, o poziție oficială a Comisiei, mai ales care să fie de ajutor raportorului? Avem un termen, avem un calendar? I wasn't expecting to speak. Nu mă așteptam să trebuiască să intervin. După cum știți, de fapt până mâine am să am o discuție cu domnul director și vă voi oferi detalii cu privire la agenții mâine. O, oh, Adi. Deci, ați auzit cu toții. Mâine vom primi detalii, în special legate de agenții. Mulțumim Comisiei. Iată așadar, dau din nou cuvântul raportorului. Vă rog. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v prvé řadě... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc colegilor, raportori din umbră, pentru cuvintele amabile. O informație suplimentară cu privire la uh, motivul pentru care am pus accentul pe agenția GSA. E important ca agențiile GSA și EGNO să fie uh, mai bine unite, de pildă pentru a avea posibilitatea de a folosi taxa de drum electronică, de pildă. În interiorul ITRE are loc acum o dezbatere similară și de aceea aș dori să mă asigur că aceste programe sunt uh, interconectate. Mulțumesc foarte mult pentru propunerea dumneavoastră. Aștept cu interes amendamentele dumneavoastră pentru a le putea include în text și îmbunătăți uh, avizul în acest fel. Aștept cu interes o foarte bună cooperare și sper că vom avea parte de un aviz care să fie suficient de reprezentativ. Euh, des amendements. Mulțumesc. Termen de depunere a amendamentelor 18 iulie la prânz. Continuăm lucrările cu raportul privind salvarea de vieți, sporirea siguranței vehiculelor în UE, împreună cu Comisia IMCO, uh, articol 54, raportor domnul Koch, îi dau cuvântul dumnealui, după care urmează raportorii din umbră și o să solicit și punctul de vedere al Comisiei Europene. Domnule Koch, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi. Știm de mult timp, siguranța rutieră ține de trei factori, de Uh, automobil, de infrastructură și de comportamentul șoferului. Și de aceea este nevoie de măsuri în toate cele trei domenii pentru a crește siguranța rutieră. Chiar dacă în cadrul acestui raport ne ocupăm în principal de siguranța autovehiculului, Totuși nu renunțăm să formulăm anumite solicitări și în ceea ce privește celelalte două domenii, pentru că există o interacțiune între toate aceste măsuri. De aceea eu mi-aș dori, de pildă, o număr mai mare de controle pe ciosele europene. Deficiența de personal poate fi înlocuită prin sisteme de asistență tehnică pentru controlori și printr-un schimb mai bun de bune practici și strategii care s-au dovedit de succes între statele membre. Statele membre însă trebuie să devină și ele mai active. Acum, ceea ce privește sistemul de asistență în general. Acestea nu contribuie în mod esențial doar la uh, siguranța rutieră, pentru că 95% dintre accidente se datorează unui greșel de evaluare omenească Însă acestea au și o influență bună în ceea ce privește consumul. Și de asemenea sunt foarte utile pentru persoane mai vârstnice și pentru persoanele cu anumite probleme de mobilitate. Trebuie de asemenea să avem o cât mai mare eficiență a acestor sisteme de asistență, astfel încât siguranța rutieră să fie într-adevăr crescută. Acest lucru este dat doar dacă șoferul poate recunoaște ce semnal de avertisment se referă la ce sistem de asistență și să nu fie enervat uh, atât de tare de toate bipurile din uh, cabină încât să oprească sistemele de asistență. În ceea ce privește diferitele sisteme de asistență specifică, ar trebui să le facem obligatorii doar pe acelea care dispun de următoarele trei premise. În primul rând, să aducă o contribuție importantă bazată pe date științifice în ce privește creșterea siguranței rutiere, apoi să aibă un raport pozitiv uh, calitate-utilitate și uh, trebuie să fie deja gata pentru punerea pe piață. Apoi am mai uh, sugerat o serie întreagă de alte măsuri active și pasive care mm, sper că Comisia le va include în documentele pe care urmează să le publice anul viitor. Nu aș dori să mă refer la toate, dar totuși uh, am să amintesc de două. Ar trebui să acordăm atenție în special celor mai slabi, participanți în trafic și cei mai în vârstă de ei ar trebui să ne îngrijim și să-i protejăm cel mai mult. În acest sens, sistemul automat de frânare în cazul de urgență este cel mai important pentru că poate să evite o serie întreagă de accidente sau să uh, reducă foarte mult urmările. Tamponările din spate sunt cele mai numeroase. Acest asistent uh, ajută la utilizarea întregii puteri de frânare a vehiculului și poate să scurteze uh, calea de frânare cât mai mult. Pentru camioane, acestea sunt obligatorii, dar uh, și aici trebuie să evolueze. Pentru autovehicule, uh, această obligativitate nu există. Și, și cele care sunt uh, în tiruri nu au încă o recunoaștere automată a pietonilor și a bicicliștilor. De aceea, aceste sisteme de recunoaștere ar trebui să figureze la toate tipurile de autovehicule. Pietonii și bicicliștii de multe ori se află în punctul mort și de aceea acești senzori ar fi foarte utili. Și deci, în ceea ce privește asistentul, um, sistemul automat uh, care utilizează acești senzori atunci când se virează la dreapta. Până când ar trebui impus în mod obligatoriu acest asistenți? Eu cred că în cadrul acestui raport din proprie inițiativă ar trebui să um, tratăm în special ce tipuri de sisteme de asistență vrem să impunem uh, în mod obligatoriu și nu până când anume. Diese letzte Frage werden wir noch ausführlich klären können. Im Vom uh, putea clarifica această chestiune atunci când se va face revizuirea regulilor generale în domeniul securității pe care le vom face împreună cu IMCO. Și în final, încă observație de principiu. Am elaborat în limba germană acest proiect de aviz. În traducere în limba engleză am descoperit foarte multe greșeli care um, distorsionează conținutul, pentru că există o diferență foarte mare între un asistent care păstrează banda și altul care te avertizează atunci când uh, schimbi banda. În plus, voi mai introduce și o serie întreagă de alte puncte pe care, datorită uh, numărului de caractere, nu am reușit să le includ. Termenul de depunere a amendamentelor datorită vacanței de vară este foarte scurt, și anume doar vineri ora 14. Însă proiectul de raport a fost uh, transmis din timp, astfel încât să vă puteți uh, pregăti. Mă bucur de pe acum uh, de observațiile dumneavoastră și aștept o colaborare uh, fructuoasă cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc, domnule Koch. O să rog uh, colegul al cărui telefon îl aud să și-l pună pe modul silențios. Domnule Koch, iată, raportul dumneavoastră reunește și declarațiile miniștilor la Malta. Dar nu mai e suficient să avem texte pe acest subiect. Trebuie să trecem la acțiune. A durat destul. De la an la an vedem cifre, mai ales cifre ale numărului de morți. 26.000 de morți pe drumurile noastre astăzi. Numai că nu spunem suficient că faptul că avem un, o persoană decedată pe stradă uh, înseamnă cel puțin șapte persoane care mâine ajung în situație de invaliditate. Deci un cost și asupra asigurărilor sociale și un cost asupra vieții până la urmă. Vieți răniți, victime. De aceea, acest raport, eu țin foarte mult la el, este una dintre marile priorități pe care trebuie să ne axăm astăzi. Iată, asta am vrut eu să spun ca să subliniez faptul că susțin acest raport. Îi dau cuvântul doamnei Cianelova acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi uh, îi mulțumesc domnului Koch pentru raportul său, pentru propunerea sa foarte bună. Nu am nimic de adăugat la el. Pot doar să spun că, dincolo de toate măsurile de îmbunătățire a siguranței transportului rutier, a infrastructurii, de îmbunătățirea comportamentului șoferilor, trebuie să adăugăm și contextul social. Pentru că și din punct de vedere social problema siguranței trebuie luată în serios, astfel încât să reducem în cele din urmă la zero numărul deceselor. Sunt de acord cu cerința ca, fără, altă prelungiri, fără alte prelungiri, Comisia să vină cu o propunere privind siguranța și voi mai depune și un amendament uh, care se referă la un regulament pentru protecția um, pietonilor, fiindcă sunt actorii cei mai vulnerabili, uh, la fel ca și cicliștii aceste sisteme de siguranță trebuie să detecteze atât pietonii cât și cicliști și să fie concepută, conceput autoturismul astfel încât uh, să se reducă efectele coliziunilor. Uh, testele trebuie să țină seama și de poziția cicliștilor. Sistemul de asistență trebuie să fie fiabil, să țină seama de uh, Uh, indicatoarele rutiere și aici sunt de acord cu raportorul, deci nu prea am ce să mai adaug la textul său, care este unul foarte echilibrat și se axează pe prioritățile cele mai importante. Și așa cum s-a ca și în trecut, aștept cu plăcere cooperarea cu dumnealui și cu ceilalți raportori din umbră. Domnul Sotovski. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Proiectul tego sprawozdania. Ograniczenie... Mulțumesc domnului Koch pentru pregătirea acestui raport. Limitarea victimelor uh, în transportul uh, rutier este un obiectiv foarte important din punct de vedere social și politic. Trebuie să ne gândim la uh, numărul mare de victime, fie că este vorba de oameni tineri, fie că este vorba de vârstnici. Încă nu s-au întreprins suficiente măsuri pentru securitatea pasagerilor și a șoferilor pentru uh, a le proteja viața și pentru a evita accidentele pe șosele. Este vorba de camioanele eh, și eh, mașinile de peste 3 tone și jumătate și mașinile grele în general care provoacă numărul cel mai mare de victime. Sunt cauza accidentelor inclusiv în orașe. Sistemele folosite nu corespund întotdeauna Șoferii trebuie să beneficieze de sisteme de asistență mai bune pentru a putea uh, aprecia distanțele, în primul rând, în zonele urbane. În multe orașe din Europa uh, ne întâlnim pe șosele multe vehicule uh, vechi care de asemenea pot fi cauza uh, unor uh, accidente și unor victime. Aceasta este de pildă o situație pe care o întâlnim în Polonia. Trebuie să ne gândim la îmbunătățirea situației, la modernizarea vehiculelor vechi pentru ca șoferii să poată să reacționeze mai repede. Sigur că nu uh, putem să prezicem de pe acum cum vor arăta normele peste 3 sau peste 5 ani, dar încă de astăzi putem uh, întreprinde multe pentru a îmbunătăți această situație. Nu este foarte ieftin, dar multe îmbunătățiri sunt fezabile. Nu vreau să fac alte observații. Vom înainta amendamente, vom colabora în acest dosar cu raportorul. Mulțumesc. La președinte, Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi trebuie să spun că e un raport foarte, foarte, foarte bun. Raportul lui Dieter este excelent și pe lângă observații am și câteva întrebări. Problema integrării unei serii, uh, unor dispozitive în uh, autovehicule um, ridică discuția cu privire la costuri, ați văzut că a fost necesar 25 uh, de ani pentru ca ABS-ul să devină obligatoriu în autovehicule. Ne e dificil să recunoaștem că siguranța unui vehicul este direct legată cu capacitatea de a-l plăti. E o problemă să zici că uh, săracii pot să călătorească în uh, pericol, în timp ce uh, cei bogați vor avea măsuri mai bune de siguranță. Cum putem generaliza aceste eforturi de cost? Pentru că atunci când vorbim despre subvenții, de exemplu, ale statelor membre pentru vehicule cu amprentă de carbon redusă e una, dar oare nu am putea discuta și de precauțiuni, de mecanisme care să aibă adevărată valoare adăugată astfel încât să existe o oarecare egalitate la nivelul accidentelor, pentru că pe mine mă deranjează să știu că dacă mergi într-un uh, Mercedes uh, ești în siguranță și dacă ești într-un mic fiatuleț uh, ești în pericol mai mare. Da, aceste sisteme costă, dar trebuie să ne gândim puțin și din această perspectivă. Totodată, cred că trebuie să insistăm mult asupra răspunderii privind infrastructura. Există locații responsabili, regiuni, orașe sau state care um, lasă în totală de bandadă infrastructura uh, sunt uh, tot felul de indicatoare care zic, da, aici uh, e periculos, bine, mersi că mi-ai zis, dar dincolo de asta sunt lucruri inadmisibile. Dacă facem diferența, de exemplu, într o uh, într-o șosea cu două benzi și o autostradă, atunci uh, șansele sunt um, de 17 ori mai mari în primul caz decât în al doilea să se producă un accident. Știți care sunt uh, costurile uh, cu persoanele decedate sau rănite în aceste accidente la nivelul PIB-ului european și de aceea cred că trebuie privite lucrurile și din această perspectivă. Există aspecte în ceea ce privește raportul preț-performanță, atât în ceea ce privește vehiculele, cât și în ceea ce privește sem- uh, indicatoarele sau infrastructura. 3, legat de indicatoare, într-adevăr, statele membre au o mulțime de responsabilități în acest sens, dar la un moment dat aceste indicatoare devin total imposibil de interpretat. Intri, ele ajung la un nivel de contraperformanță absolută. Și mă uit la colegii mei, uh, și nu o să mai revin asupra faptului uh, că se instalează tot felul de bariere de securitate, uh, așa ca un fel de ghilotine, care mie mi se pare că ar trebui să fie interzise. Sunt efectiv echipamente care ar trebui interzise oficial. Nu e complicat să spui că e gata, o să fie interzise aceste bariere care te taie pur și simplu în două. Și, în sfârșit, în um, știința accidentelor e foarte importantă uh, gestionarea circulației. E vorba de fluiditate, de diminuarea congestiilor, a emisiilor, dar și de reducere a accidentelor, pur și simplu. Și în acest sens, comunicarea pentru vehicule și infrastructură este extrem de importantă. Și aceste comunicări uh, privind starea reală a infrastructurii este esențială, la fel de importantă ca și echipamentele de la bord. Uh, Într-adevăr, după cum spuneam, raportul este bine echilibrat, nu am nimic de zis față de ce conține el, totul este rezonabil, nu s-a uitat aproape nimic și uh, am vrut doar să subliniez câteva puncte ce mie mi se par importante, deși, după cum am zis, raportul este unul foarte bun. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Conecica. Kolegyně, kolegové, také mě dovolte moc poděkovat panu zpravodaji. Mulțumesc foarte mult doresc să mulțumesc și eu uh, raportorului, pentru că subiectul este foarte important. 26 de uh, mii de persoane sunt victime uh, anual pe șoselele din Europa și peste 5 mii suferă accidentări grave. Este absolut important să îmbunătățim uh, siguranța pe șosele, dar uh, m-ar bucura dacă raportorul acorda o atenție mai mare camioanelor, pentru că se pare că 4.000 de victime, în principal pietoni și bicicliști sunt victimele uh, Uh, șoferilor de camioane. Pentru că există puncte moarte, uh, șoferii nu uh, pot să aibă o imagine de ansamblu asupra situației pe șosea datorită construcției autovehiculelor lungi. Um, camioanele la Londra duc la uh, 35 de eh, mii de victime printre bicicliști. Și trebuie să ne gândim că există diverse tipuri de vehicule. Trebuie să avem în vedere acest lucru, pentru că eh, este o mare diferență eh, între un camion de dimensiuni mai mici și un tir. Deci, din acest punct de vedere, ă, sigur că trebuie să ne gândim și la dificultățile pe care le întâmpină șoferii de camion atunci când există uh, și uh, puncte moarte. Trebuie să transformăm transportul rutier să devină mai sigur, pentru că uh, atât pietonii cât și șoferii pot deveni victime ale acestei situații. Să ținem seamă de aceste aspecte și sper ca împreună cu raportorii din umbră și cu raportorul să putem realiza un uh, raport de bună calitate, pentru că este unul din cele mai importante dosare în, aflate în lucru în clipa de față în Comisia Tran și este de port pentru cetățenii europeni, pentru noi toți, pentru că toți participăm la trafic. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Kramer, și eu doresc să mulțumesc raportorului pentru că um, a spus de la bun început, avem nevoie de controle mai riguroase, pentru că există diferențe între diversele state membre, dar aș putea spune că există și diferențe între diversele orașe. La Berlin există ă, șase, șapte ă, modalități de a controla ă, viteza. În landul Brandenburg există în tot landul uh, doar 5-6 sisteme de control. Dar în ce privește bicicliștii și uh, pietonii, sigur că uh, sunt uh, în primul rând în pericol. La Berlin a avut loc uh, o situație recent în care un camion aflat în depășire a călcat un pieton. Sistemele de frânare sunt, sigur, binevenite, dar de ce reduc ele viteza doar cu 20 de km pe oră? De ce nu ă, se produce o stopare? Pe o șosea din Germania am avut un accident. De fapt, sistemele de frânare de urgență ar trebui să ă, frâneze total, nu doar să reducă viteza cu 20 de km pe oră. Păi, știți că um, există și viteze omanii care creează victime, nu doar consumul de alcool la volan. Bun, uh, să existe un sistem de asistență a șofatului care să nu permită uh, viteze foarte mari, să intervină producând o reducere a vitezei automată pentru că am participat la o simulare pe computer la Siemens cu un uh, tren de mare viteză și uh, am încercat să măresc viteza în curbă. Nu a fost posibil pentru că sistemul m-a redus automat la viteza uh, legală. De ce acest lucru este posibil doar pe calea ferată și nu există un sistem similar care să uh, diminueze viteza pe șosea? Există uh, multe sisteme care au fost prezentate, dar mulțumesc pentru acest lucru. Există și posibilitatea pentru un șofer ca uh, să uh, închidă sistemul de asistență. Și asta este un scandal, pentru că avem uh, sisteme care nu ar fi permis, de pildă, uh, uh un, uh, o cantitate de emisii uh, foarte mare și aceste sisteme au fost blocate. La fel, uh, se poate proceda, desigur, și cu închiderea sistemelor în ce privește viteza ceea ce n-ar trebui să fie posibil. După aceea, în legătură cu spusele lui Dominic Riche, la Universitatea uh, din uh, Germania, la care am participat, din Dresda, s-a uh, constatat că, de fapt, fiecare autovehicul este finanțat și de către contribuabil. Deci construcția fiecărui autovehicul este finanțată de fiecare contribuabil. Deci um, trebuie să ne gândim dacă um, nu merită ca și aceste sisteme de asistență până la urmă să fie astfel uh, finanțate. Iar în ce privește oglinzile uh, la camioane care să um, permită să nu mai existe un unghi mort ar putea să fie construite. Dar uh, iată că nu se întreprinde nimic în acest sens și știm foarte bine uh, cât de mulți oameni au de suferit datorită unghiului mort uh, la camioane. Trebuie să ne gândim la amendamente și din acest punct de vedere. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum colegului nostru Van Miltenberg. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Jens Rude, raportorul nostru eh, din umbră, nu poate să participe. În numele său doresc să menționez câteva aspecte. În numele grupului ALDE, mulțumesc raportorului pentru acest text foarte echilibrat. S-a spus de multe ori că orice victimă a traficului rutier este o victimă prea mult. Dar Trebuie să ne gândim uh, ce întreprind statele membre um, pentru a uh, scădea numărul victimelor rutiere, pentru că din 2014, din păcate, constatăm că numărul lor crește, inclusiv în țara mea. Cred că trebuie să luăm măsuri eficiente. Și siguranța rutieră nu trebuie să depindă până la urmă de uh, buzunarul uh, șoferului sisteme de uh, micșorare a vitezei, sisteme de frânare, ar putea să ducă la diminuarea numărului victimelor rutiere. În cazul acesta trebuie să ne uh, uh, orientăm înspre ele. De asemenea, importantă este și infrastructura și cred că infrastructura pentru pietoni și pentru bicicliști ar trebui să fie avută în vedere pentru că și îmbunătățirea infrastructurii pentru ei ar reduce numărul victimelor. În țările de jos există, de pildă, piste pentru biciclete. Aici, la Bruxelles, însă aproape că nu am curaj să cobor cu bicicleta de pe trotuar pe șosea, pentru că toți participanții la traficul rutier trebuie să folosească același drum. Cred că ar trebui să avem uh, obiective mai uh, ambițioase. În ce privește protejarea sferei uh, private, de asemenea, ar trebui să fie avută în vedere. Deci, când este vorba despre ă, automatizarea șofatului, ă, se lucrează și cu fluxuri de date. De asemenea, mi se pare că aliniatul 15 ă, este important și protecția datelor trebuie avută în vedere. Iar să ne gândim și la Euro NCAP, M-a surprins să constat că uh, aproape 20% din vehicule uh, nu uh, corespund stelelor uh, acordate, pentru că nu există sistemele de siguranță pe care dorim să le impunem. Dacă nu există posibilitatea de a achiziționa aceste sisteme de siguranță, apar probleme de securitate a vehiculului. Ar trebui să existe și uh, obligativitate de achiziționare a acestor sisteme de asistență. În ce privește șofatul și alcoolul la volan, lucrurile sunt incompatibile. De ce Uh, procentajul este de 0% alcool pentru șoferii profesioniști și pentru cei care poate au obținut permisul doar cu 2 ani în urmă, uh, procentajul de alcool la volan uh, este mai mare. Eu cred că în ce privește procentajul de alcool admis, ar trebui să fie aproape de zero și să fie o regulă generalizată în Europa. Mulțumesc foarte mult. Domnule Bart, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu doresc să-l felicit pe colegul Dieter Koch pentru raportul său foarte reușit și pentru explicațiile sale, pentru că au fost foarte sugestive și foarte complete. M-aș adresa comisiei cu rugămintea să uh, acționeze cu mai multă ambiție. Și președinta uh, a tras atenția asupra uh, unui obiectiv foarte important până în anul 2018 pentru uh, a fi îmbunătățite uh, regulile. Trebuie să ne să ne îndreptăm atenția pe diversele sisteme de asistență. Dieter Koch le-a menționat și colegii s-au referit la ele și în legătură cu sistemele de siguranță în acest întreg pachet, pentru că este un pachet de uh, siguranță rutieră. Pentru uh, noi, titlul raportului mi um, se pare a fi uh, ușor limitativ. Colegul meu, Van de Camp, mi-a tras atenția asupra, asupra acestui lucru, pentru că vorbim de o mai mare siguranță rutieră în Uniunea Europeană de salvarea de vieți. Dar, um, de fapt, um, acest demers nu uh, se referă doar la construcția vehiculului, ci și la oameni și la infrastructură. Iar în ce privește infrastructura, ar trebui să uh, avem o abordare mai vizionară. Trebuie să ne gândim uh, că cei care construiesc acum, extind infrastructura, o fac pentru 30-40 de ani și atunci să uh, ne gândim la evoluțiile viitoare. Alte două, trei aspecte care nu au fost menționate sunt de asemenea uh, importante pentru mine. Am vorbit despre manipularea uh, sistemelor de măsurare a kilometrajului și până în 2018 ar trebui să colectăm date pentru că um, manipularea acestor uh, sisteme uh, este riscantă. Nimeni nu a mărit kilometrajul vreodată. Toți cei care au manipulat au încercat să reducă kilometrajul. Uh, deci uh, ar trebui să ne gândim la sistemul CAPA sau la alte soluții care să nu mai permită acest tip de manipulare. În ce privește uh, statisticile, colegul uh, Koch a spus că și colectarea de date poate fi utilă pentru cercetare, pentru inovație, pentru a împiedica producerea de accidente. Eu am constatat că uh, nicăieri în Uniunea Europeană nu se vorbește despre uh, persoanele care au decedat, uh, copiii de pildă care sunt lăsați multe ore în mașină și care mor datorită căldurii și lipsei de aer. În Statele Unite au existat 35 de asemenea victime, deci trebuie să le avem în vedere și pe ele. Iar în ce privește uh, protecția datelor, uh, securitatea IT, ea trebuie să fie garantată dacă uh, dorim să existe o acceptanță la nivelul populației pentru aceste sisteme, pentru că Uh, trebuie să existe o protecție față de uh, intervenția uh, prin sisteme IT și um, regret că nu există proiecte mai ambițioase din acest punct de vedere la nivelul Comisiei. Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Andersen. Mulțumesc. Este un raport foarte binevenit pentru că uh, există inițiative privind uh, îmbunătățirea uh, șofatului la toate tipurile de vehicule, inclusiv la camioane. Și apreciez propunerile făcute. Sigur că trebuie să ne gândim la reducerea unghiului mort la camioane. De asemenea, în în legătură cu aliniatul 20 putem să formulăm uh, aceste prevederi mai uh, strict. Poate că în ce privește propunerile făcute de domnul Zlatovski, trebuie să uh, îmbunătățim modul abordării față de uh, vehiculele grele. În ce privește cauciucurile și siguranța lor, de asemenea, uh, am putea avea unele prevederi și intenționăm să înaintăm unele amendamente. Presiunea din uh, anvelope, de asemenea, este importantă. Această comisie este conștientă de eforturile pe care le-am făcut noi în ce privește tonajul și dimensiunile uh, camioanelor. Noi uh, am dorit să ne uh, consolidăm solicitările pentru a acționa mai accelerat. Iar în legătură cu uh, prevederile uh, legate de uh, securitate, nu trebuie să mai existe întârzieri. Iar în ce privește intervenția domnului Kramer și a altor colegi, sistemele automate sunt importante, dar trebuie să avem și o abordare mai fermă față de eventualitatea ca aceste sisteme să fie închise pentru că ă, dacă aceste sisteme sunt justificate ă, pentru o mai mare siguranță, nu ar trebui să existe posibilitatea de a bloca, de a închide aceste sisteme. Le felicit pe raportor pentru un proiect foarte bun. Mulțumesc, doamna Ayala Sender, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Doresc și eu să-i mulțumesc domnului Koch pentru că a dovedit că are un mare interes vis-a-vis -vis de aceste subiecte, își dorește obținerea unei mai mari securități în traficul rutier prin uh, sisteme mai bune de eșofat. Iar în ce privește vehiculele, sigur, unele lucruri au putut fi îmbunătățite de către industrie, au fost îmbunătățite testele, um, inclusiv în ce privește riscul de uh, ciocniri. După aceea, există și o parte care încă nu este congruentă pentru că noi ne dorim, pe de o parte, ca vehiculele să fie mai sigure pentru cei care se află în vehicul, deși ceea ce ne, ne liniștește cel mai mult este că dacă vor fi introduse vehiculele automatizate, va trebui să vedem care este um, punctul de intersecție între vehicul, infrastructură și ceilalți utilizatori ai șoselei. Pietoni, bicicliști, motocicliști. Sigur că industria constructoare de uh, vehicule încearcă de pe acum să-și îmbunătățească sistemele de asistență dar uh, vehiculele în același timp, prin designul lor, sunt mai agresive, sunt mai mari um, de multe ori și poate că mai puțin se gândesc cei care dezvoltă vehiculele la mediul înconjurător și la um, alte probleme de impact să ne gândim și la legătura cu alte rapoarte, uh, la disponibilitatea statelor uh, de a colabora cu Parlamentul în aplicarea unor norme generalizate, pentru că acest lucru atunci când ne gândim la automatizarea vehiculelor chiar trebuie să fie avut în vedere. Și mai este vorba și de uh, posibilele sancțiuni și amenzi care pot fi aplicate. Comisia și Consiliul trebuie să respecte demersurile Parlamentului, trebuie să existe norme europene și dacă sunt încălcate să existe și posibilitatea de sancționare atunci când securitatea este pusă în pericol, iar aceste sancțiuni trebuie de asemenea să fie armonizate. Este vorba de un raport de inițiativă, dar trebuie să ne gândim și la ceea ce pregătim trește comisia în domeniul siguranței rutiere și trebuie să existe un capitol care să se ocupe de infrastructură și de asemenea un capitol dedicat utilizatorilor șoselelor și uh, spuneam că sunt necesare și sancțiuni. Trebuie să mai ținem seama de un aspect administrativ, iar Consiliul deja a căzut de acord în colaborare cu um, reprezentanții victimelor și serviciile de urgență, cum pot fi folosite și aici noile tehnologii, uh, cum putem să avem garanția că vom putea acționa rapid prin sistemele de urgență atunci când se produc accidente rutiere și acesta este un element important. Mulțumesc, domnul Wim van de Camp. Eh, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Eh, ook aan eh, Dieter Mulțumesc. Ar trebui să mulțumesc domnului Koch și eu pentru proiectul dânsului de În primul rând aș dori să susțin ceea ce ați prezentat dumneavoastră aici, nu lipsi de mm, anumită emoție. Sunt în această comisie de trei ani și vorbim deja de mulți ani, de 22.000 de de morți în trafic. Și dacă nu avem grijă, o să ne obișnuim cu astfel de cifre. Pentru că auzim tot felul de știri din Siria, de alt uh, undeva din lume, dar noi aici, în Europa, avem 22.500 de decese în traficul rutier. Am avut acum uh, declarația de la Malta, foarte frumos, dar se schimbă ceva? Nu. Nu ar trebui oare să ne gândim la o nouă formulă de comunicare strategică? Asta ar fi prima mea întrebare, iar cea de-a doua se referă la siguranța pentru camioane. Nu e vorba doar de pietoni. Și nici uh, nu m-aș dori să mă refer acum la infrastructură. Nu cred că ar trebui să includem în acest raport absolut tot ce ține de siguranța rutieră. De aceea, eu mă voi limita la aspectele tehnice, așa cum spunea și Lucy Anderson. Punctul mort, presiunea în pneuri, care ar putea fi măsurate prin senzor și, și această imposibilitate de a deconecta aceste sisteme de asistență. Și apoi, în Comisia IMCO, când s-a tratat uh, dosarul ICOL, un coleg uh, de la ALDE a dorit uh, să se poate deconecta acest sistem, nu? Dacă nu vrei să știi, poate soția unde ești cu prietena, nu? Dar Uh, aceste sisteme de asistență nu, poate să, nu trebuie să poată fi deconectate, pentru că altfel nu satisfac nevoile de siguranță. Okay. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Simons din partea CESE? Um, uh, Mulțumesc. Și noi, în cadrul Comitetului Economic și Social, ne ocupăm deja de două decenii de siguranța rutieră și siguranța în trafic și am plecat de la perspectivele strategice 2011-2020. În acest cadru am tratat și raportul comisiei pe care l-am analizat în baza avizelor pe care le-am redactat și în trecut. ceea ce face ca hmm, acum să doresc să subliniez în mod expres un anume lucru. Nu aș dori să reiau tot ce s-a spus, dar în raportul domnului Koch figurează numeroase puncte. La fel face și comisia în textul prezentat, de aceea eu voi putea fi succint și nu am să mă refer decât la câteva puncte care poate până acum nu au fost analizate în detaliu. În proiectul domnului Koch se spune că infrastructura este decisivă. În acest sens, ar trebui să plecăm de la o sugestie făcută în trecut și anume ca statele membre să elaboreze o hartă a punctelor negre pe care apoi să le uh, transmită celorlalte state, ceea ce nu s-a făcut în ansamblu. În Belgia, de pildă, uh, s-a dorit ca această hartă să fie interactivă, astfel încât uh, publicul, în special oamenii care locuiesc în acele zone a punctelor negre, să poată și reacționa. Pentru că dacă politicienii se confruntă tot timpul cu întrebări din partea uh, localnicilor, uh, de genul ce veți face în această intersecție pentru ca nimeni să nu mai trebuiască să moară aici în trafic, atunci abia politica va reacționa și, așa cum spunea și domnul Van de Camp, lucrurile vor ajunge și la cetățeni, din rândul cărora există victimele. Poate că și Comisia își poate nota aceste sugestii. De pildă ca aceste hărți a punctelor negre să fie interactive. Și încă un aspect. Spuneați că camioanele ar cauza majoritatea accidentelor. Eu cred că situația e diferită, însă nu vreau să mă cert aici, însă sistemele modulare care au fost elaborate și care se aplică deja în anumite state, sigur nu în orașe, dar pe șoselele unde este posibil acest lucru, este de fapt, uh, constituie de fapt o măsură de siguranță foarte importantă, pentru că din trei camioane faci două. Este un alt aspect de care se poate ține seama. Apoi, doamnă președinte, protecția pietonilor și a bicicliștilor. În acest sens, noi am spus că da, infrastructura separată este soluția și trebuie aplicată acolo unde se poate și cât mai mult, iar autovehiculele ar trebui să beneficieze de sisteme de detecție, astfel încât să poată să îi uh, sesizeze până la urmă pe pietoni și pe bicicliști. Și există evoluții tehnologice în acest sens. Aș dori să țineți cont și de motociclete. Domnul Van der Kamp se pricepe în acest sens. Pentru că și aici avem de-a face cu o categorie mai puțin protejată. Se întâmplă destul de des. Eu vin de la Anver și deseori am parte de ambuteiaje și constat că uh, motocicliștii trec așa printre benzi. În Belgia e voie, în alte țări nu. Însă, din când în când, uh, poate vrei să deschizi uh, o portieră sau să arunci ceva afară și ar trebui să avem grijă și la aceste lucruri. Eu cred că motocicliștii ar trebui să fie uh, incluși în categoria persoanelor de protejat. Mulțumesc, domnule Simons. Înainte să dau cuvântul Comisiei, aș dori să reamintesc Comisiei Europene că noi nu putem și nu trebuie să rămânem pasivi la, în fața acestui subiect grav. Toți actorii și spun asta apăsat. Toți actorii trebuie să fie sensibili, să fie sensibilizați, ghidați, dar și sancționați când nu fac ceea ce trebuie. Când spun subiect grav, mă refer la vieți umane, iar eu consider astăzi că este fundamental să ținem minte că siguranța rutieră trebuie să devină un drept egal pentru toți cetățenii, oriunde ar locui ei în Europa. Concret acum, în urma întrebărilor uh, prezentate aici și îi mulțumesc și domnului Koch pentru raport, adevărata întrebare este cum veți uh, avansa problema finanțării infrastructurilor rutiere de calitate? Apoi, ce faceți cu controlul tehnic al vehiculelor? Există servicii inteligente în vehicule, s-a vorbit despre acel e-call, dar se pune problema formării de asemenea și mă întreb dacă veți garanta și o să vedem în urma acestui raport, dacă veți garanta așadar o acțiune puternică și continuă de comunicare din partea Comisiei Europene, ceea ce ar fi destul de bine de făcut. Și, în ultimul rând, uh, mâine, fie că vorbim de cicliști, fie că vorbim de pietoni, le vom garanta oare drepturi pe care să le și respectăm pentru a-i proteja? Comisia Europeană, așadar, vă dau cuvântul. Domnul Brărties, iată-vă, aveți o răspundere grea pe umeri, așadar vrem răspunsuri concrete. Va face Comisia astfel încât să își țină cuvântul și să facă act, să întreprindă măsuri concrete? Thank you, Madam Chair. And uh, on behalf of Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comisiei Europene și a Direcției Generale GROW, am dorit să mulțumim raportorului pentru treaba excelentă care a făcut-o pe marginea acestui raport, pentru că reflectă și principalele teme semnalate de comisie, pune de asemenea și accentul corect asupra divizării di, asupra împărțirii competențelor. Evident că trebuie să ne concentrăm asupra acțiunilor europene, dar și aici competențele noastre le împărțim uh, și cu alți colegi în alte direcții generale, iar și cu statele membre și, evident, uh, și cu producătorii auto. Raportorul admite că diferite departamente ale Comisiei trebuie să abordeze diferite chestiuni. Eu vorbesc aici uh, în mod specific despre chestiunile care țin de siguranța vehicolului. Sigur că statele membre trebuie să abordeze măsuri la nivel național, dacă vorbim de pildă de aplicare sau de îmbunătățirea infrastructurii. Toate aceste lucruri sunt uh, știute. de asemenea și accesul la date și protejarea, protecția datelor. Colegii de la DigiMu vor decide cum vor proceda în aceste chestiuni. Mm, trebuie să spunem foarte clar că ezităm să facem aceste lucruri parte integrantă a omologării de tip, pentru că dacă vorbim de măsuri de siguranță la nivelul autovehicului, ne referim la altceva. O serie întreagă de vorbitori, sau majoritatea, mm, au fost de acord cu abordarea domnului Koch. Și pe noi ne bucură faptul că toată lumea gândește cam pe aceeași linie. Și noi vrem să fim ambițioși avem la orizont anumite măsuri foarte interesante și inovatoare. Ezit să spun tehnologii, aș, aș, le-aș spune mai degrabă caracteristici ale vehiculului, care sunt deja mature și funcționează. Dacă ne gândim la caracterul obligatoriu al acestora, Cred că aici trebuie să diferențiem între anumite clase de autovehicole pentru a avea o bună strategie în ceea ce privește caracteristicile de siguranță. Asta în special atunci când ne gândim la punctele moarte ale tirurilor, pentru că unele tiruri se deplasează doar pe autostradă, alte camioane, sigur, fac livrări în oraș, unde, evident, uh, interacționează cu alți participanți în trafic. Vrem ca aceste măsuri să fie integrate într-o manieră coerentă, astfel încât să fie măsuri care să nu se autoconcureze, ci care să uh, funcționeze bine împreună. Un alt vorbitor s-a referit și la reducerea activă a vitezei, nu doar avertizarea. Aici uh, ne gândim și la o colaborare activă cu șoferul, deci nu doar semnale luminoase sau uh, sonore, ci prin acționarea frânei, la modul activ. Apoi, alte măsuri uh, care țin de pasageri, dar și de șofer. Participanții vulnerabili în trafic sunt de asemenea incluși în inițiativa noastră. Vom revizui și regulamentul cu privire la siguranța pietonilor împreună cu regulamentul general în domeniul siguranței. Ne vom referi la pietonii loviți de mașini. Încercăm să ne asigurăm că rănile provocate acestora vor fi mai uh, puține. Deci așteptăm cu interes să colaborăm cu dumneavoastră în această privință și pe viitor. Global. Vorbiți despre un pachet global. Există și un calendar? Nu am înțeles. Thank you. That's a fair question. For the moment... Mulțumesc, o întrebare corectă. Momentan uh, pregătim o evaluare de impact, fiindcă, evident, măsurile subliniate în raport trebuie să fie eficiente din punct de vedere al uh, costului, pe lângă fapt aceea de a fi fezabile. Odată ce realizăm acest lucru, de care ne ocupăm chiar acum, trebuie să fim atenți, să ne asigurăm că avem un studiu de impact adecvat și odată ce acesta e realizat, sperăm și vrem să finalizăm uh, propunerea Comisiei până în primăvara anului viitor și atunci uh, vor exista acolo măsurile specifice pe care am spus că vrem să le introducem. Așadar, cu toții sunteți martori, dragi colegi. Primăvara anului viitor devine o prioritate pentru Comisie acest subiect. Să facem astfel încât această prioritate să fie adoptată înainte de sfârșitul mandatului. Îi dau acum cuvântul domnului Koch, raportorul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde über die Zeitplan. Mulțumesc, doamnă președinte. Am depășit cu jumătate de oră planificarea noastră, de aceea nu mă voi referi toate, la toate detaliile. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați subliniat încă o dată importanța acestui raport pentru cetățenii noștri de acasă, care se așteaptă ca Uniunea Europeană să facă pentru ei ceva uh, sensibil, palpabil și cred că este pe calea cea bună. Bun bucur că mulți au spus că vrem să facem ceva nu doar pentru pasagerii din autovehicul, astfel încât să nu mai existe atâtea decese în trafic în, într-un autovehicul al unui producător X, Y sau Z, ci să îmbunătățim siguranța în trafic pentru toți participanții în trafic, în special pentru tineri, pentru cei în vârstă, cei care au uh, un handicap, uh, cei vârstnici. Pe toți aceștia vrem să vrem în centrul acțiunilor noastre și să-i protejăm. Sigur că chestiunea costurilor este um, adevărat, trebuie abordată, dar multe sisteme se um, completează. Um, deja apelează la aceiași senzori, astfel încât dacă există deja în autovehicul un uh, sistem, se um, pot folosi aceiași senzori și pentru instalarea altuia și astfel se poate ajunge la reduceri de costuri. Eu cred că dacă vom impune în mod obligatoriu astfel de sisteme, atunci uh, vom ajunge și la acceptare în rândul populației. Pentru că sunt două chestiuni diferite. Trebuie ca oamenii să-și dorească acest lucru. În raportul meu din propria inițiativă, până la urmă, am vrut să văd ce ne propunem până la urmă în acest domeniu. Și evident că trebuie să ținem cont și de uh, calendarul pentru revizuirea regulamentului cu privire la siguranță și De asemenea, și sistemul de frânare de urgență, care ar trebui să nu fie unul care să reducă viteza cu 20 de km la oră, ci unul care să frâneze până la zero. Tema de conectării sistemelor de asistență, aici cred că va trebui să mai discutăm pentru că multe ONG-uri, asociații în domeniul auto, ni se spune că anumite sisteme de asistență trebuie să poată fi și deconectate. Eu în principiu sunt potrivă, dar va trebui să vedem ce ne dorim din punct de vedere politic alcoolul la volan, ultima chestiune pe care vrem să o abordez. Eu vin din uh, fosta Republică Democrată Germană. La noi uh, alcoolemia era zero atunci și eu cred că ar fi bine, dar în multe regiuni din Europa acest lucru poate nu e la fel de acceptat. Poate că am putea spune aproape de zero, pentru că unii spun că și sucul de mere poate genera o anumită alcoolemie mică. Și va trebui până la urmă să luăm o decizie politică. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc frumos, domnule Koch. termenul pentru depunerea amendamentelor 14 iulie, ora 11 și trecem mai departe cu rezoluția privind acordul multilateral privind stabilirea unui spațiu aerian comun european. Raportor, domnul Zile. Bună ziua, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un acord multilateral care acoperă toate statele membre UE, Islanda, Norvegia și șase țări din uh, vestul um, Balcanilor. Puțină istorie. Acest acord a fost semnat în iunie 2006, urmând să fie încheiat uh, ulterior. A existat atunci raportul domnului Lichtenbergen, votat în aprilie 2007, în același context, iar uh, ratificarea s-a încheiat în 2014, uh, urmând ca în 2015 Comisia să prezinte o propunere de încheiere a acestui acord ca să se țină seama de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și, evident, între timp Bulgaria, Croația și România deveniseră state membre, am ajuns la această nouă procedură. În acest acord, stările din uh, Balcanii de Vest uh, au convenit să-și alinieze legislația cu achiul comunitar, în uh, special în ceea ce privește siguranța și securitatea. Acest acord a fost uh, aplicat preliminar încă de la semnarea sa din 2006, deci mai bine de 10 ani în urmă, și au existat aranjamente uh, de tranziție pentru fiecare uh, țări membre ale spațiului aerian european comun. Nu mai este nevoie să spun că toate aceste condiții trebuie să fie îndeplinite de țările partenere, în special în ceea ce privește normele comune de siguranță și securitate. Știm că există procese de convergență la nivelul uh, Comisiei și că aceasta oferă uh, asistență tehnică țărilor partenere, vizitând uh, dule pentru evaluarea situației la fața locului. Ulterior, Comisia prezintă un raport de progres pentru fiecare din aceste uh, țări partenere. Raportul oferă recomandări favorabile cu privire la încheierea acestui acord și putem spune doar da sau nu. De aceea, raportul meu sugerează un răspuns afirmativ. Însă, termenul este foarte scurt pentru depunerea amendamentelor, dar doar pentru cei care vor să opună ceva contrar față de ce am propus eu. Termenul așadar este ora 19 uh, astăzi, urmând ca mâine dimineață să votăm. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Zile. Are cuvântul domnul Deli. Mulțumesc, doamnă președinte foarte scurt. Sunt bucuros că am ajuns în sfârșit în această etapă după toți acești ani. După cum a spus deja raportorul, totul a început încă din 2006. Ratificarea s-a încheiat acum trei ani. Între timp au apărut noi state membre și un nou tratat chiar. Deci e timpul să modificăm acest acord multilateral. Prin urmare, și PPE-ul susține acest raport. Mulțumesc. Domnul Rados, aveți cuvântul. Mulțumesc, doresc să mulțumesc și eu numele grupului ALDE. Nu există subiecte conflictuale. Acest acord a fost semnat în anul 2006 și este vorba despre integrarea celor uh, șase state din Balcanii Occidentali în spațiul european și cred că acest uh, proces se derulează chiar mai repede decât procesul politic. Este vorba despre un nivel mai înalt de integrare în apropierea de Uniunea Europeană, dar în ce privește spațiul aerian s-a început deja în 2006. Și după aderarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană, aceste state din Balcanii Occidentali sunt încercuite practic de state membre ale Uniunii Europene și asta uh, demonstrează că este foarte important să integrăm aceste state în toate domeniile transportului, nu doar în ce privește integrarea spațiului aerian, dar și a altor sectoare, cum este economia, mediul înconjurător și altele. Mulțumesc frumos, domnul Teller, nu doriți să interveniți. Bine. Doamna Arnautu. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă întreb cum poate da Comisia noastră recomandare Consiliului, atâta vreme cât se pare că Parlamentul nu are nicio informație fiabilă. Singurul studiu serios pe care l-am putut consulta eu este cel din 2013, ordonat de Comisia noastră însăși. Și în concluziile acestuia se spune că acordurile negociate în cadrul politicii de vecinătate nu par să aibă un efect major în ceea ce privește traficul. Uh, Într-adevăr, o altă țară care nu beneficiază de un altă țări care nu beneficiază de acord similar cu Uniunea, Uniunea Europeană cunosc aceeași creștere a traficului aerian către Europa. Prin urmare, punerea în aplicare acestui acord ar fi o frână pentru um, achiul comunitar și pentru eficiență. Comisia argumentează pe baza unui studiu realizat de Buz și compania și conform acestui studiu ar fi benefic un asemenea acord cu țările din Balcanii de Vest, însă Comisia nu a făcut public acest studiu, din câte știu eu. Prin urmare, domnule raportor, v-aș fi recunoscătoare dacă ați lămuri aceste uh, elemente, în special în ceea ce privește siguranța și securitatea aeriană. În concluzie, exprim rezerve vis-a-vis -vis de faptul că Uniunea Europeană este abilitată să semneze acorduri cu țările terțe în domeniul aerian, pentru că statele membre sunt cele care trebuie să aleagă cum își gestionează serviciile aeriene. Și atunci se pune în pericol suveranitatea statelor membre, ceea ce, din experiență, duce la scăderea normelor sociale și a serv- calității serviciilor. În ceea ce privește siguranța și securitatea apartenența acestor țări la Eurocontrol și la uh, Agenția de Siguranță de uh, Aeriană Civilă nu este o garanție suficientă. De fapt, este clar că acest acord intră în cadrul aderării Balcanilor Vestici la Uniunea Europeană Politică și știți că grupul meu refuză acest lucru, dat fiind, uh, dat fiind bilanțul aderărilor anterioare. Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră, domnule raportor, dar deocamdată nu am o poziție clară vis-a-vis -vis de votul nostru. Mulțumesc. Mă îndrept către Comisia Europeană acum. Domnul sau doamna Albertoni. Bun ați venit în comisia noastră. Iată, după toate aceste întrebări, ne puteți oferi ceva lămuriri. Mulțumesc, doamnă președintă. Așadar, Comisia salută uh, susținerea raportorului pentru că aceasta va permite, după cum a explicat chiar raportorul, punerea în aplicare a acordului semnat cu 10 ani în urmă și, de asemenea, ne va permite uh, să maximizăm potențialul și beneficiile pentru țările vizate. Iar acum, ca să răspund la câteva dintre lucrurile aduse în discuție, Acordul, așa cum a fost uh, explicat, înseamnă că legislația europeană, în ceea ce privește siguranța, securitatea și multe altele, va trebui transpusă și implementată în toate țările participante la acord. Adică, acest acord va permite aceleași standarde în toate țările participante. Evident, tocmai de aceea este logic să existe acest spațiu aerian comun. Țările au făcut progrese semnificative și Comisia împreună cu experții EASA, mai ales experții de securitate, au evaluat aceste progrese anual concluzia, încheierea totală a acordului va permite evaluarea juridică a progreselor și apoi, evident, țările vor primi acces la piața internă. Perioada de tranziție nu s-a putut confirma prin decizia Comisiei până acum, fiindcă acordul nu a intrat în vigoare. Deci această, datele exacte vor apărea odată ce se încheie acordul și, după cum spune chiar textul său, toate cerințele sunt definite pentru fiecare țară în parte. De aceea, faptul că țările din Balcanii de Vest reprezintă, sunt membri ai Eurocontrol, nu este nici în contradicție, nici nu reprezintă o duplicare a competențelor, fiindcă achiul comunitar inclus în acord va trebui pus întru totul în aplicare și reprezintă o garanție pentru respectarea standardelor. Mulțumesc. Domnul Ziller, aveți cuvântul. Mulțumesc, haideți să vedem puțin ce se poate face și ce nu se poate face. După cum am spus, putem susține acest acord sau putem să nu îl susținem. Dacă nu îl susțineți uh, până diseară la ora 19, puteți veni cu amendamente. Dacă nu îl susținem, uh, piața va avea de suferit. Sunt 100 și ceva de milioane de oameni și vreo 30 de țări implicate. Însă, în niciun caz nu putem exclude Bulgaria, România și Croația, așa cum am putea face cu uh, țările din Balcanii de Vest. Și nu putem să oprim nici uh, implementarea tratatului de la Lisabona, care stabilește drepturi. Deci, trebuie să hotărâm ce putem face și ce nu. Mulțumesc frumos! Zile, je rappel! Mulțumesc foarte mult, domnule Zile! În seara aceasta, până la orele 19, puteți înainta amendamente, mai aveți aproximativ două ore la dispoziție. Continuăm și vom vorbi despre guvernanța internațională a oceanelor, o agendă pentru viitorul oceanelor noastre în contextul obiectivelor de dezvoltare durabilă până la anul 2030 un raport privind obiectivele COP21. Raportoarea nu poate să fie prezentă. Domnul Vin van de Camp va lua cuvântul în numele raportoarei. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori, înainte de toate, să spun că nu poate participa Claudia Monteiro uh, la această ședință. Inițial, uh, acest punct se afla pe ordinea de zi a zilei de mâine. A încercat să abordeze multe aspecte care țin de politica oceanelor și mărilor. Cred că uh, oceanele sunt o uh, mare bogăție, dar putem face foarte multe, mai ales din punct de vedere ecologic. Știm foarte bine că uh, marile uh, nave uh, încă poluează. Dar aș spune și că oceanele au o mare perspectivă economică când este vorba despre transportul de mărfuri pe mare și în acest context este foarte important ca statele membre eh, eh, până în anul 2021 să aibă o planificare a spațiului maritim eh, pentru că au existat aceste solicitări la adresa Comisiei, este vorba despre aspecte de securitate, să ne gândim ce se întâmplă acum cu migranții pe Mediterana și există o colaborare între eh, Frontex și eh, FCA și este eh, o prioritate și pentru raportoare. Dar să nu uităm că și inovația și digitalizarea joacă un rol important pentru că pe mare putem încă să facem multe în ce privește digitalizarea, iar în contextul ecologiei ar trebui să facem trimitere la o directivă privind uh, construcțiile portoare pentru că am putea să rezolvăm multe probleme care țin de poluarea mărilor și oceanelor. Claudia Monteiro eh, regretă că turismul pe mare eh, nu se află în atenția Comisiei Europene, iar la punctul 8 al avizului ei precizează că ar fi foarte bine dacă aici Comisia Envi eh, ar avea în vedere șansa pe care oceanele o oferă și pentru turism. Siguranța este importantă, dar și turismul. Mulțumesc foarte mult, domnule Vim Van de Camp. Mulțumesc și în numele raportoarei pentru această prezentare și dau cuvântul acum raportorilor din umbră, doamna Rodust. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, stimate colegi, stimați colegi. Și pentru mine politica mărilor și oceanelor este un domeniu foarte important pentru o utilizare mai eficientă și mai durabilă în comun a mărilor și oceanelor. De aceea salut comunicarea Comisiei și înaltei reprezentante și mulțumesc și raportoarei pentru acest proiect. Proiectul conține elemente care, din perspectiva Comisiei Trans, sunt esențiale de pildă planificarea uh, spațiului maritim, tehnologii de creștere albastră dar și digitalizarea și cooperarea pe plan internațional pentru decarbonizarea sectorului de transport maritim. Aș uh, dori să menționez câteva puncte în calitatea mea de raportoare din umbra pentru grupul SID și voi înainta amendamente. Este nevoie de strategii internaționale eficiente, pentru uh, reducerea emisiilor uh, cu efect de seră în domeniul transportului naval. Trebuie să avem o contribuție din acest punct de vedere. Trebuie să protejăm uh, mediul, iar utilizarea de uleiuri grele de către navele în zona Arcticii ar trebui să fie interzisă. Trebuie să respectăm acordurile internaționale, trebuie să creăm capacitățile necesare pentru o respectare normelor și un mai bun control. Acest lucru este important și în ce privește micile state insulare. Ecosistemul mărilor poate fi pus în pericol dacă infrastructura nu este corespunzătoare este nevoie și de o concretizare a spațiului de reglementare, pentru că trebuie să existe măsuri concrete, verificabile, strategii realizabile, doar printr-o îmbunătățire a transparenței, și prin asumarea responsabilităților și colaborarea tuturor actorilor în acest domeniu putem să realizăm progrese. Aștept colaborarea și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc mult, domnul Damasmaker. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu doresc să mă adresez raportoarei Monteira cu mulțumiri. Stimați colegi, am avut uh, Ziua Mondială a Oceanelor recent și a fost uh, vorba despre supra-solicitarea uh, oceanelor noastre, dar nu trebuie să ne gândim la această zi mondială. Trebuie să transpunem în practică punctul 15, pentru că trebuie să existe o strategie durabilă față de oceane. Oceanele sunt esențiale pentru ecosistem, oceanele stabilizează clima. Un sfert din uh, emisiile de bioxid de carbon sunt absorbite și oceanele produc și oxigen dar eh, joacă și un rol foarte important pentru economia noastră. Sunt o sursă de energie regenerabilă, permit eh, comerțul internațional și, eh, de asemenea, joacă un rol important în domeniul turismului. Și din acest punct de vedere trebuie să ne concentrăm în documentul nostru asupra protejării oceanelor. Trebuie să existe o strategie a Uniunii Europene pentru siguranța uh, exploatării mărilor și oceanelor și pentru securitatea transportului persoanelor. Trebuie în strategia noastră să avem în vedere durabilitate, probleme de pescuit, și de respect față de subsidiaritate. Este nevoie de uh, coordonare între toate agențiile care au responsabilități în acest domeniu. De asemenea, trebuie să existe un turism european de coastă și maritim pentru că um, se, uh, acest tip de turism creează o valoare adăugată și trebuie să garantăm continuarea sa. De asemenea, trebuie să combatem poluarea mărilor și oceanelor. Parlamentul European are un mandat de negociere pentru acest pachet și până în anul 2030 se prevede ca gradul de poluare să fie redus la jumătate iar până în 2025 uh, să fie redus cu 30%. Este nevoie și uh, ca statele membre să ia măsuri pentru uh, ca să nu se propage microparticule în zona mărilor și oceanelor. Eu cred că oceanele pot juca un rol foarte important asupra vieții noastre cotidiene, sunt esențiale pentru supraviețuirea noastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Demesmacher, și îi dau cuvântul doamnei Meisner. Mulțumesc, doamna președintă. Poate că e neobișnuit, dar doresc să mulțumesc președinte pentru că s-a luptat pentru uh, Comisia TRAN. De fapt, acest uh, raport uh, ar se uh, referea, de fapt, pentru uh, Comisia TRAN. E vorba de creștere albastră, iar faptul că acest raport uh, ar fi ajuns în Comisia ENVI nu mi s-a părut a fi foarte drept. Dar iată că președinta acum s-a luptat totuși să avem un aviz și anumite elemente țin exclusiv de competența Comisiei TRAN. Mulțumesc raportoarei, chiar dacă nu este prezentă, Vim spuneai că ar fi vrut să participe, dar credea că abia mâine se va discuta acest raport. Eu știu eh, despre Claudia Monteiro că este foarte angajată uh, în acest domeniu și a reușit ca în 8 puncte, pentru că avizul trebuia să fie foarte scurt, să introducă foarte multe idei importante. Mulțumesc pentru acest lucru și, sigur, și Ulrike dorește să mai uh, completeze acest document și eu doresc să fac acest lucru, pentru că oceanele sunt uh, esențiale pentru viitorul omenirii și tocmai de aceea trebuie să ne gândim că dezvoltarea prin exploatarea materiei prime din oceane să devină una durabilă și să vedem ce poate să facă și transportul naval pentru a deveni mai nepoluant cum putem de asemenea să combatem pirateria și uh, poluarea este nevoie de cercetare, este nevoie de mijloace financiare pentru facilitatea Connecting Europe, dar uh, cred că și administrarea spațiului maritim uh, trebuie să fie adâncită pentru că uh, acesta poate să fie, poate fi instrumentul adecvat pentru a proteja mările și oceanele și toate statele membre, dacă vor conlucra și dacă putem extinde această conlucrare și pe plan global, ar putea fi o posibilitate pentru uh, exploatarea durabilă a oceanelor. Iar în ce privește uh, captarea emisiilor în porturi, de asemenea, este important. Știu că în Marea Nordului nu există suficiente uh, instalații pentru captarea poluării. Uh, dar uh, trebuie, dacă ne gândim că există deja uh, zone uh, protejate, atunci și porturile din aceste zone trebuie să fie dotate corespunzător pentru a capta uh, toate uh, elementele poluante. Mulțumesc, doamna Meissner. Yes, thank you, Chair. And um, I'd like to pass my thanks. Domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și raportoare pentru acest proiect de aviz excelent. Este foarte binevenit. Oricum există unele subiecte pe care am dorit să le includem în varianta finală și în numele grupului nostru vom face amendamente. Am dorit să vedem includerea uh, unui sprijin pentru EMSA în competențele sale și de asemenea măsuri pentru instalațiile offshore uh, de exploatare a gazelor naturale și dorim o mai eficientă utilizare a directivei 2005-35 privind poluarea de către nave. Este important să realizăm că nu doar zonele de coastă uh, sunt cele mai afectate uh, de urmările schimbărilor climatice, dar schimbările climatice sunt exacerbate și prin uh, turismul în masă în unele regiuni. Deci ne dorim să existe coerență în diversele politici care influențează guvernanța oceanelor. Deci sper să putem conlucra cu raportorii din umbră. Mulțumesc, domnule Taylor. Doamna Iana Sender. Mulțumesc, doamna președintă. doresc înainte de toate să o felicit pe doamna Monteiro pentru raport raportul, pentru avizul elaborat și pentru că insistă asupra uh, unor aspecte foarte importante. Aș vrea să spun că trebuie să identificăm problemele pe care le cunoaștem deja um, prin uh, dezvoltarea exponențială a instalațiilor portoare. Am uh, încercat nu să-i recompensăm pe cei mai eficienți, ci companiile cele mai mari. Și asta și în activitatea vamală și portutoară și cred că trebuie să ne revizuim din acest punct de vedere atitudinea pentru redimensionarea instalațiilor portoare pentru a uh, evita instalațiile uh, gigant da, știm că activitatea actuală um, demonstrează că nu neapărat um, navele cele mai mari sunt și cele mai eficiente. Același lucru este valabil și în ce privește instalațiile portoare. Iar în ce privește punctul 7, cred că ar trebui să insistăm mai mult, pentru că eu cred că dacă vom automatiza tot, nu vor mai exista erori umane dar uh, poate că o să apară alte tipuri de eroare care uh, să fie um, mai costisitoare. Deci uh, s-ar putea să ne fie mai greu în momentul în care se produc asemenea erori eh, să le stopăm. Iar în ce privește uh, Gibraltarul, să ne gândim de asemenea care uh, vor fi problemele dacă Regatul Unit uh, va părăsi Uniunea Europeană atunci ă, va trebui să vedem ce se întâmplă în acest domeniu, pentru că acest culoar ă, este foarte important. Ă, trebuie de asemenea să ne concentrăm pe problemele de turism, pe zonele de coastă, iar în ce privește poluarea, știm că există și uh, probleme create de turismul agricol în zonele de coastă. Domeniul extractiv, domeniul minier, de asemenea, se dezvoltă în mări și oceane și uh, trebuie să le avem în vedere. În încheiere, doamnă președintă, uh, aș dori să uh, Vă amintesc că am solicitat un studiu care între timp probabil că a fost elaborat. Este vorba despre profesii în domeniul uh, transportului pentru tineri și doamna Monteiro se referă la acest aspect la punctul 7 și cred că ar trebui să uh, ne gândim la acest aspect în această comisie pentru că este vorba despre posibilități foarte atrăgătoare. Mulțumesc, Ivoda da cuvântul domnului eh, Papa Constantinu. Pentru două minute, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Eh, eu sunt director eh, la Direcția Generală Mare pentru Guvernanța Oceanelor. Doamnelor și domnilor, doresc să mulțumesc raportoarei, doamne Monteiro și domnului Van Cam pentru prezentarea acestui proiect de raport și membrilor Comisiei pentru comentariile foarte constructive. Apreciez faptul că acest aviz uh, salută uh, documentul pe care noi l-am elaborat în comun privind uh, guvernanța oceanelor și um, cei care au vorbit au demonstrat că există un mare interes pentru acest domeniu, ceea ce ne încurajează noi în ce privește administrarea oceanelor. Sigur că dorim prin proiecte să facem pași înainte iar Uniunea Europeană va trebui să-și asume leadership-ul pe plan global uh, în acest domeniu. Trebuie să știți că în acest domeniu, guvernanța internațională a oceanelor, Europa are un rol primordial și uh, încearcă să stimuleze uh, conlucrarea tuturor uh, actorilor globali în acest domeniu. Iar dacă ne uh, vedem care este uh, poziția adoptată de unii din partenerii noștri tradiționali, uh, de asemenea, noi suntem fruntași. În această comunicare comună dorim uh, să răspundem obiectivelor agendei 2030 pentru obiectivele de dezvoltare durabilă și Știți că în iunie la New York a avut loc o reuniune în care Comisia și Parlamentul au uh, avut reprezentanți. Dorim să uh, ne menținem angajamentul în uh, luat și ă, pe 26 octombrie la Malta ă, Uniunea ă, Europeană va participa la o conferință care va aduce această politică în atenția publicului larg. Dați-mi voie să mă refer la câteva acțiuni care vor ține de competența comisiilor TRAN și ENVI. Parteneriatele în domeniul administrării oceanelor uh, sunt esențiale și uh, noi propunem uh, parteneriate cu state care joacă un rol cheie în acest domeniu. Acest lucru este menționat și în proiectul de aviz elaborat de doamna Monteiro și sunt recunoscător. Salutăm de asemenea susținerea raportoarei în ce privește planificarea spațiului maritim, și dorim să uh, facem pași suplimentari uh, uh, în zonele economice europene. Securitatea maritimă a fost menționată ca parte a agendei de guvernanță a oceanelor și a fost menționată și în concluziile Consiliului adoptat luna trecută. Dorim de asemenea să extindem uh, informațiile privind supravegherea zonei maritime. Președinta uh, îl invită pe vorbitor să ajungă la concluzii. Am auzit unele comentarii legate de aspectele comerciale și turism. Sunt esențiale în ce privește agenda creșterii albastre și în comunicarea noastră dorim să stimulăm economia albastră. Deci, uh, mă uh, opresc aici, doamnă președintă, pentru că uh, m-am solicitat. Prin această comunicare am demonstrat dorința noastră de a juca un rol esențial în administrarea uh, spațiului maritim și Consiliul a adoptat uh, concluziile sale în aprilie. În această după-amiază am constatat că și dumneavoastră susțineți aceste demersuri, iar Parlamentul European rămâne un partener cheie în aceste demersuri. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru susținere. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și trecem acum la punctul următor. Dar înainte de asta doresc să vă amintesc că înainte de 14 iulie uh, ora 10 trebuie înaintate amendamentele. Domnule din Van de Cam, doriți să mai interveniți? Eu am crezut că raportoarea sau înlocuitorul la sfârșit poate să spună că a, a urmărit cu interes uh, sporit observațiile colegilor. Vom ține seamă de amendamentele colegilor și uh, apreciez și complimentele pe care comisia le-a făcut doamnei Monteiro. Îi voi transmite acest lucru. Mulțumesc, că aveam dreptul să intervin ultimul. Mă văd. Mulțumesc, da, bineînțeles, domnule Vimba de Cam și iată că ați făcut uz de acest drept. Continuăm uh, prin uh, adaptarea uh, articolelor 290 și 291 din tratatul uh, privind funcționarea Uniunii Europene, unei serii de acte juridice. Și dau cuvântul domnului Mayer. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, așa cum rezultă deja din titlu, este vorba aici de o chestiune foarte strict juridică, de fapt, și tehnică. Și de aceea nu avem nici uh, o, un motiv de a face jocuri politice și de aceea cred că comisia noastră poate saluta propunerea comisiei pentru că este un pas important pentru o adaptare cuprinzătoare a prevederilor UE la regimul actelor delegate și actelor de punere în aplicare, așa cum sunt acestea prevăzute în tratatul de la Lisabona. Foarte pe scurt, uh, vis-a-vis -vis de actele în aplicare, în cadrul acestora, um, Comisia poate să primească competențe în baza articolului 291 din partea uh, din tratat de a emite norme de aplicare pentru legislația de bază. În acest sens, normele de aplicare uh, nu aduc atingere fondului propunerii de bază. Actele delegate se regăsesc uh, definite în articolul 290 a Tratatului de Funcționare Uniunii Europene. Iar în uh, cazul acestuia putem vorbi despre o activitate quasi legislativă. Propunerea noastră vizează Alinierea dispozițiilor referitoare la procedura de reglementare cu control din 168 de acte legislative, printre care 34 de acte de bază legate de politica de mobilitate și transport. Ce asta facem? În acest aviz, în multe domenii juridice, cum ar fi transportul, chestiuni care la prima vedere par a fi destul de tehnice, pot implica alegeri politice cu consecințe importante din acest motiv. Parlamentul ar trebui să recurgă la delegarea de competențe Comisiei pentru a asigura legitimitatea democratică a întregului proces de legiferare a UE. Amendamentele abordează următoarele trei chestiuni în esență. Pe de o parte, durata delegării competențelor de 5 ani cu renoire automată în urma unui raport al Comisiei, care trebuie să fie întocmit cu 9 luni înainte de încheierea perioadei de 5 ani. În al doilea rând, un puternicire pentru adoptarea de acte delegate în completarea directivei 97-70 a Consiliului și a regulamentului numărul 725 din 2004. Și în al treilea rând, împuternicirea pentru adoptarea de acte delegate de modificare a directivei 2009-18-CE, directivei 2009-50 altor, și altor două. Încă o observație în urma sugestiilor uh, serviciului juridic și al secretariatului, uh, sugestii pe care le-am uh, introdus pentru o mai bună armonizare a considerentelor, pentru ca textul să devină astfel mai inteligibil. Deci voi include alte 10 amendamente la considerente. În acest sens, rog uh, membrii Comisiei de Transport să includă amendamentele formulate în uh, avizul Comisiei. Mulțumesc, domnule raportor. fost aveți cuvântul, vă rog. Domnul Koch, mulțumesc. Așa cum a spus raportul, este un raport foarte tehnic care vizează adaptarea sistem, la sistemul de acte delegate și acte de punere în aplicare. Ca și alte șase uh, comisii și Comisia pentru Transport redactează un aviz pentru Comisia Juridică. Domnului Maier aș dori să-i mulțumesc pentru elaborarea proiectului care um, sublinează multe puncte bune pe care le putem împărtăși. De pildă, Mm, și mi se pare problematic transferul de competențe pe de dată nedeterminată către comisie în ceea ce privește actele delegate, de aceea sunt de acord cu limitarea acestei perioade la 5 ani și uh, introducerea și obligativității de redactare a unui raport cu privire la acest transfer de competențe. În plus, salut și procedura coerentă în care am uh, colaborat cu celelalte comisii într-un raport atât de tehnic. De aceea să renunț să introduc amendamente uh, la acest aviz. Mulțumesc, domnul Radev. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc raportorului pentru redactarea acestui aviz și amendamentelor pe care ni le propune. Grupul ALDE va da curs liniei adoptate de Parlament în 2013 și, evident, va respecta și conținutul acordului interinstituțional. În ceea ce privește durata delegării, suntem de acord că e nevoie de o perioadă de 5 ani cu prelungire automată în urma unui raport din partea Comisiei Europene și de asemenea vrem ca actele de punere în aplicare, la fel ca și cele, să fie tratate la fel ca și cele delegate, astfel încât și Parlamentul să fie implicat. Atunci când este vorba de instrumente internaționale, vrem ca anumite chestiuni să poată fi excluse din această directivă și prin acte delegate. Domnul raportor spunea că motivul ar consta în siguranța rutieră. Noi credem că uh, pentru astfel de excepții ar putea exista și alte motive, precum cele care vizează poluarea sau condițiile de muncă pe vapoare. De aceea vom veni cu câteva amendamente în acest sens. Considerăm însă că această propunere este una bună și că vom putea găsi ușor o decizie a Parlamentului. Mulțumesc, are cuvântul Comisia, reprezentată de domnul Martinez Godin. Două minute. Maximum. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Îl înlocuiesc pe colegul meu Martinez. Numele meu este Marek. Aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru prezentarea proiectului de aviz. Comentariile noastre vor fi foarte succinte, însă de natură tehnică, pentru că aceasta este natura acestui raport. Așa cum au precizat și antevorbitorii. În primul rând, există trei elemente pe care am dorit să le subliniem în ceea ce privește acest aviz. Primul element se referă la limitarea delegării competențelor la 5 ani. În opinia Comisiei, care va fi susținută coerent și în celelalte comisii parlamentare, considerăm că această delegare nu ar trebui să se facă doar pentru 5 ani, pentru că orice noire a unei astfel de delegări ar spori povara administrativă. Iar în plus, Parlamentul oricum are oricând dreptul la revocarea acestui transfer de competențe, care nu interferează nici de cum cu această prevedere de transfer pe durată nedeterminată. Deci uh, ne menținem această solicitare de transfer a competențelor pe durată nedeterminată. Cel al doilea punct pe care trebuie să le ridic în discuție se referă la amendamentele 4, 9, 10 și 37. Și aici Comisia consideră că există o mică neînțelegere, probabil, datorată faptului sau datorită datorată propunerii Comisiei, în special faptul că aceste amendamente se referă la prevederi care nu vizează procedura de reglementare cu control. Și de aceea ele nu sunt vizate de exercițiul de față. Vă explic de ce apar în propunerea Comisiei apar datorită nevoii de claritate, pentru că atunci când se amendează anumite prevederi, Comisia copiază întregul articol pentru propunerea asta din motive de claritate. Iar acest articol conținea și anumite pasaje legate de proceduri de reglementare care nu erau afectate de acest exercițiu. Și un ultim punct vis-a-vis -vis de amendamentul 3 și amendamentul 20, unde domnul raportor propune modificarea naturii actului uh, juridic de la act de punere în aplicare la act delegat. Aici noi considerăm că natura actului a fost alesă din motive obiective și am dorit să păstrăm tipul acestuia pentru că ambele vizează chestiuni de interpretare armonizate și Amândouă sunt de natură procedurală. Credem așadar că, în funcție de tipul de document și în conformitate cu tratatul, ar fi bine să se mențină natura actului propus și anume cel de punere în aplicare. Mulțumesc Comisiei, domnule Meier, aveți cuvântul dumneavoastră în încheiere, în calitate de raportor. Mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră și uh, voi analiza cu atenție ceea ce a spus uh, reprezentantul Comisiei acum. Uh, mai durează puțin până la o și aștept cu interes amendamentele dumneavoastră. Mulțumesc, vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 iulie, ora 14. Deci 19 iulie, ora 14. Acum sesiunea noastră continuă cu ușile închise. O să solicit și întreruperea transmiterii în web streaming, iar publicul și reprezentanții comisiei uh, pot profita de pauză pentru a părăsi sala, urmând ca noi să discutăm uh, despre prezentarea rezultatelor trilogurilor. Evident, uh, toți cei vizați pot să rămână. Haideți. Nu